So, good afternoon everybody. We continue with our draw. Bună ziua, dragi colegi. Continuăm cu ședința de după masă și începem cu uh, președinta uh, Comisiei Comune UE Mexic, doamna Teresa Jimenez Beferil Uh -huh. Bun venit aici și așteptăm raportul din partea dumneavoastră în legătură cu ultima întâlnire a Comisiei Parlamentare Mixte Mexic-Uniunea Europeană, care a avut loc uh, în februarie la Morelo. Am înțeles că dialogul uh, s-a referit la drepturile omului, egalitatea de gen și excluziunea socială. Toate sunt chestiuni extrem de importante pentru comisia noastră. Deseori în trecut uh, am analizat și problema drepturilor omului din Mexic. Ar fi foarte interesant uh, să auzim de la dumneavoastră care sunt principalele rezultate și care ar fi consecințele pentru munca noastră în urma întâlnirii pe care ați avut-o. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Am să vorbesc în uh, spaniolă, în limba mea maternă. și am să vă explic pe scurt cum s-a desfășurat această misiune. În special acele elemente care au de a face mai mult cu uh, mandatul comisiei dumneavoastră. În uh, cursul vizitei noastre am vorbit, așa cum era de așteptat, despre acordul comercial și politic, acordul global cu Mexicul, uh, din fericire, am ajuns uh, la rezultatul scontat. Avem un acord și așteptăm acum să se pronunțe serviciul juridic, statele membre și așa mai departe, dar uh, partea esențială de conținut s-a încheiat. așteptăm ca în cursul mandatului actual să finalizăm întregul proces. Acesta este un lucru foarte pozitiv, demn de salutat și important uh, și pentru comisia dumneavoastră, pentru că um, acest acord uh, îl compar de fiecare dată cu o masă cu patru picioare și Uh, unul dintre picioarele sale este cel referitor la drepturile omului. De aceea consider că acordul cu Mexicul este o adevărată șansă pentru noi pentru a putea aprofunda relațiile pe tema drepturilor omului și relațiile în general bune pe care le-am avut între UE și Mexic. Vizita noastră, așa cum a spus doamna președintă, a avut loc între 12 și 15 februarie la Ciudad de uh, Mexico și la Morelo. Am început uh, cu o întâlnire cu șeful de acolo al delegației UE, uh, care se afla la fața locului pentru că se încerca finalizarea acestui acord, ceea ce s-a și întâmplat. În cadrul acordului uh, am uh, discutat cu șefa, uh, negociatorul șef și cu societatea civilă despre mai multe teme care erau importante pentru echipa de negociere, printre care și drepturile omului, problema impunității și clauza democrației care este inclusă în acest acord. Lucru pe care l-am dezbătut, cum spuneam, cu uh, negociatorul șef care se afla acolo. Am să vă spun uh, pe scurt, după briefingul pe care l-am avut uh, cu negociatorul șef, am avut un schimb de opinii legat de situația generală din Mexic, un lucru pe care îl facem de fiecare dată când ne ducem acolo și ne-am întâlnit cu ambasadorii statelor membre care sunt uh, acreditați în capitală. Am dezbătut foarte multe elemente, între, printre cele 10-15 teme pe care le-am dezbătut pe larg, am să mă centrez pe acelea care ne interesează mai mult pe noi aici. Era vorba, în primul rând, de legea pentru siguranță publică, o lege care ne-a fost explicată din uh, punctul său de vedere, pentru că a fost o lege destul de polemică și uh, necesară în același timp, de multe ori uh, spunem că avem nevoie de mai multă securitate, de a lupta împotriva impunității, însă atunci când ajungem la procesul de legiferare, de multe ori se trece și printr-o fază de polemică. Polemică pe care Mexicul încearcă să o uh, soluționeze la ora actuală și dezbaterea este amânată pentru că legea în sine este analizată din punctul de vedere al constituționalității de către uh, Tribunalul uh, în Suprem pentru că în cazul în care va fi adoptată să nu fie acuzată de a fi neconstituțională. Am uh, vorbit și despre relațiile dintre Mexic uh, și Statele Unite. De multe ori se vorbește despre Trump, despre drepturile omului. Este un subiect aproape de neevitat, pentru că, bineînțeles, se încalcă drepturile omului, uh, Știm foarte bine, prin construirea zidului, uh, toate celelalte probleme care au apărut cu generația celor care s-au născut uh, în Statele Unite și care acum urmează a fi de, deportați, toate acestea îi afectează pe cei care se află, au reședința pe teritoriul uh, Statelor Unite sau cei care fac naveta zilnic dintr-o parte în alta. Am analizat și problema migrației, uh, imigrația care vine din Honduras sau Guatemala și care tranzitează prin Mexic. Se uh, știe că de multe ori se utilizează trenuri întregi uh, cu astfel de migranți. O problemă foarte mare pentru Mexic pentru că de multe ori cei care trec pe acolo sunt uh, victimele uh, traficanților de persoane, ale narcotraficanților, sunt persoane foarte vulnerabile și de multe ori e vorba de copii. Bineînțeles, am dezbătut și problema traficului cu persoane, uh, problema asasinării jurnaliștilor, a activiștilor pentru drepturile omului, toate acestea sunt chestiuni extrem de importante pentru Parlamentul European, după cum știți foarte bine. Imediat după aceea, și asta cred că a fost vizita cea mai importantă și cu cele mai multe informații din punctul nostru de vedere, este o vizită pe care o realizăm de fiecare dată, pentru că de câte ori ne deplasăm în Mexic, Toată lumea ne stă la dispoziție, fie că e vorba de reprezentanții ai guvernului sau ai societății civile. Deci am organizat uh, o uh, întâlnire cu uh, societatea civilă, cu ONG-urile care lucrează în mod normal cu delegația europeană din Mexic. După cum știți, avem multe proiecte de cooperare, proiecte pe care le avem nu numai cu Mexicul, dar cu Mexicul în mod special, uh, Uh, parțial finanțate de către UE și parțial finanțate de Mexic. Multe din aceste proiecte se referă la teme economice, de ocupare, dar multe altele uh, abordează teme precum securitatea, justiția, drepturile omului, protecția jurnaliștilor, uh, protecția activiștilor pentru drepturile omului, proiecte Uh, care ajută la crearea unui țesut social puternic, rezilient, de exemplu pentru comunitatea indigenă, pentru a lupta împotriva violenței față de femei, uh, evitarea uh, feminicidului și așa mai departe. Deci toate aceste organizații din societatea civilă abordează în mod constant cu noi aceste chestiuni. Cu această ocazie am discutat despre impunitate, despre violență, despre asasinarea de jurnaliști, de activești pentru drepturile omului, disparițiile forțate, traficul cu persoane sau uh, teme precum corupția și altele. Știm foarte bine că Mexicul are o problemă foarte mare și cu narcotraficanții Uh, Statele Unite uh, reprezintă primul consumator uh, mondial de droguri, deci iată o problemă foarte mare cu drogurile și cu traficul cu arme. Foarte multe arme care traversează frontiere, frontierele și de multe ori narcotraficanții dispun de arme chiar mai bune decât guvernul federal. E clar că traficul cu droguri are legătură directă cu celălalt trafic de arme și toate acestea uh, duc la 27.000 de mii de morți uh, cu violență, așa cum ne arată datele statistice din Mexic. Am discutat și cu reprezentanții comunităților indigene, am vorbit despre propriile lor probleme, ne-am deplasat până la Senat, unde am inaugurat ședința uh, Comisiei Parlamentare Mixte și în urma acestei ședințe inaugurale am uh, uh, trecut la prezentarea rapoartelor pe care le pregătisem. Am avut o intervenție specială Domnul Miguel Ruiz Cabania, care este uh, reprezentantul la nivelul cel mai înalt uh, pentru drepturile omului, un domn care a venit de mai multe ori aici la Parlamentul European, însă de data aceasta nu a putut uh, da curs invitației noastre și a fost înlocuit de mm, vice-directorul Secretariatului pentru Relații Externe, doamna Aldora Mendoza. Dânsa ne-a prezentat uh, situația drepturilor omului, după care a luat cuvântul domnul deputat Terry Cabras, aveam un raport pe tema drepturilor omului și a, uh, o a, deputată din Mexic, din partea PRD, Maria Cristina Bravo. Ne-am uh, deplasat după aceea uh, la Morelo. Am avut mai multe rapoarte interesante. Un prim raport uh, despre cooperare pentru a întări lupta pentru egalitatea de gen și întărirea relațiilor între UE și Mexic și un alt raport, cooperarea în domeniul coeziunii sociale și lupta împotriva excluziunii sociale la nivelul UE și Mexic. discutat, am menținut legătura în permanență uh, nu doar cu omologii noștri, ci și cu reprezentanții noștri de acolo. În această comisie parlamentară mixtă venim noi, pe de o parte eurodeputații și pe de altă parte deputații și senatorii mexicani și uh, în cursul acestor uh, zile am avut ocazia de nenumărate ori să discutăm între noi. Mecanismul de comunicare cu Mexicul este unul foarte deschis. Uh, ei sunt la dispoziția noastră când mergem acolo, noi suntem la dispoziția lor atunci când uh, ei vin aici și le transmitem de fiecare dată care sunt îngrijorările noastre cele mai importante. Deci există o transparență destul de mare în această comunicare, însă problema care a fost identificată este că nu prea se fac progrese de exemplu, în ceea ce privește problematica jurnaliștilor, asasinării jurnaliștilor sau um, alte teme precum tortura, o altă îngrijorare a noastră. Guvernul uh, mexican ne-a informat uh, că s-a făcut uh, o reformă la nivel statal uh, cu o lege specială, legea de tip general împotriva torturii și o altă legislație importantă, cea uh, care privește disparițiile forțate. Ceea ce am încercat să facem noi în uh, timpul vizitei noastre a fost tocmai să vorbim despre procesul de implementare a acestor două legi, pentru că legile sunt foarte bune, știm foarte bine ce se întâmplă și aici în Europa cu legislația noastră. Noi uh, Trebuie să votăm uh, pachetul uh, de protecție a victimelor și uh, directiva specială pentru protecția victimelor și cu toate că toată această legislație a fost deja votată, vedem că ea nu se implementează așa cum trebuie de fiecare dată. A fost foarte prost primită și nivelul de implementare este sub așteptările noastre. Deci legea adoptată în Mexic poate fi bună, dar ea trebuie să fie și implementată. Încercam uh, să nu fim uh, prea autoritari, nu mergeam acolo cu intenția de a da lecții altora, dar doream să le atragem atenția asupra importanței implementării. Cât privește forurile internaționale, Mexicul și Uniunea Europeană cooperează uh, în toate domeniile, la nivelul ONU și în alte organizații internaționale. Mexicul este un partener de încredere pentru noi, un partener esențial, atât în ceea ce privește drepturile omului, cât și în alte domenii. Noi ne dorim în continuare o cooperare cât mai bună și un schimb de experiențe bogat. De multe ori avem uh, vizite din partea Mexicului, aici uh, la Bruxelles. Eu mă întâlnesc cu foarte mulți dintre ei și de fiecare dată profit de ocazie, atât eu cât și domnul uh, Panzeri care a, a redactat o întrebare parlamentară legată de Ioținapa pentru a obține explicații și informații pentru că e adevărat că s-au făcut multe anchete, dar o, uh, trebuie să susținem acest proces pentru că ancheta să meargă mai departe până când victimele, a, uh, a, uh, victimelor li se va face dreptate. Pentru că mai sunt încă multe semne de întrebare. Singurul lucru pe care pot să-l spun este că la nivelul cooperării cu autoritățile mexicane întotdeauna sunt la dispoziția noastră și ne răspund la întrebări. Vizita a fost uh, una foarte utilă și am manifestat acolo care sunt îngrijorările noastre ale Parlamentului European. În plus, am avut o delegație în care erau reprezentate toate partidele politice, deci o delegație foarte variată. Mulțumesc! Thank you very much. Îți mulțumesc foarte mult! Teresa, pentru această prezentare cuprinzătoare. Aș dori să știu dacă dorește cineva să ia cuvântul, dacă are cineva vreo întrebare. Nu? Domnul Grip din partea PP. No, moment. Ok, no problem. I wait for you. <laughs> ja chciałbym zadać pytanie dotyczące... Mulțumesc. Aș dori să vă adresez o întrebare. Este vorba despre această afacere uh, pe care o cunoaștem de mult timp, aceste asasinate care uh, prezintă sub o lumină destul de proastă situația drepturilor femeilor uh, în Mexic. Mă refer aici uh, la acea regiune care se află în vecinătatea Statelor Unite și unde uh, femeile pur și simplu dispar. Vreau să știu dacă în întâlnirile pe care le-ați avut, ați perceput că între timp s-a făcut ceva, că se poate rezolva problema sau că fenomenul ar putea fi încetinit, pentru că este o chestiune foarte dificilă și bulversantă în același timp. O a doua întrebare se referă la presiunea uh, migratorie, despre care ați vorbit deja. Eu uh, uh, știu foarte bine care este situația la frontieră, măsurile de securitate care au fost impuse de către americani. Pe de altă parte însă știm mai puține lucruri despre perspectiva Mexicului asupra acestei situații. Mulțumesc! Sí, muchísimas. Da, mulțumesc. Um, I think also I would Aș dori să insist sau să precizez că domnul Grip a referit la fenomenul tragil feminicida în urmă cu câțiva ani, Comisia FEM a redactat un raport pe acest subiect. Ați spus de asemenea că Mexicul colaborează foarte bine cu Uniunea Europeană în uh, Organizația Națiunilor Unite și acum înțeleg că Mexicul este unul din guvernele care conduce procesul actelor globale privind migrația de la Marrakesh și presupun că fiind atât de avansați în uh, dezvoltarea mecanismelor de protecție a migranților, uh, se ocupă și de problema uh, dreamers și a, în general a migranților care ajung din America Latină în Statele Unite ale Americii. În ceea ce privește acțiunile Serviciului European de, de Acțiune eh, Externă, tortura, convenția privind uh, combaterea torturii a fost dificil de pus în aplicare în Mexic datorită structurii federale a Mexicului și aș dori să vă întreb dacă situația continuă. Și Aș dori să dau cuvântul reprezentantului uh, Serviciului European de Acțiune Externă pentru a ne spune care, este, care sunt acțiunile lor în Mexic. Vă mulțumesc, doamnă președinte. O să vorbesc în limba mea maternă, în spaniola. În primul rând vă mulțumesc pentru invitație și uh, felicit Parlamentul European pe doamna Beseril și Comisia Mixtă Parlamentară pentru organizarea acestei vizite. Poate cele prezentate aici uh, reflectă foarte bine uh, propria noastră viziune asupra realității. Avem o relație foarte bună cu Mexicul, aș spune chiar o relație excelentă cu Mexicul și asta chiar înainte de intrarea în vigoare a, a noului acord global. Bineînțeles, suntem conștienți de provocările uh, din domeniul uh, drepturilor omului, probleme pe care le recunoaște și Mexicul și deseori avem ocazia să discutăm pe aceste teme în cadrul dialogului pe teme politice și, uh, de asemenea, în cadrul dialogului pe tema drepturilor omului. Dezbatem de fiecare dată temele cele mai uh, grave, cele mai îngrijorătoare, așa cum a menționat doamna Beseril, uh, e vorba de tortură, de dispariții forțate, uh, cazul Alucinapa, dar nu este singurul, de asemenea utilizarea forței de către poliție, de multe ori forțele de poliție municipală sau chiar și poliția federală recurge la astfel de mijloace, și urmărim cu îngrijorare toate comentariile pe care le-a făcut societatea civilă în legătură cu noua lege pentru securitate. Știm că în Mexic există o problemă foarte gravă cu securitatea cetățenilor și Uniunea Europeană a dat semnale clare că dorește să ajute, dorește să încurajeze uh, Mexicul pentru a soluționa aceste probleme. Mai sunt uh, alte probleme gra grave în ceea ce privește drepturile femeilor, uh, uh feminicidul, uh, uh, drepturile popoarelor indige indigene. Uh, ancheta legată de uh, acel uh, asasinat care avea de-a face cu um, o activitate profesională, cu jurnalismul, de asemenea corupția, înrădăcinată și uh, problema impunității. Uh, avem organizații care menționează cifre de 90 și ceva la sută nivel de corupție. Corupția care stă de multe ori la baza tuturor celorlalte probleme. În acest context, Uniunea Europeană susține eforturile făcute de Mexic pentru a rezolva toate aceste probleme încurajându-l să se dezvolte și pe alte teme, pentru că consecințele sunt directe asupra cetățenilor mexicani. Cu toții ne dorim ca Mexicul și cetățenii săi să poată depăși aceste probleme pentru a-și atinge potențialul la maxim. Avem o cooperare foarte bună și la nivel internațional, chiar și în domeniul drepturilor omului. Vreau să menționez aici pentru că suntem prieteni foarte buni cu Mexicul și de aceea de câte ori discutăm despre problemele existente o facem cu sinceritate. Trebuie să vorbim însă și despre lucrurile bune care se fac acolo și aici aș menționa cooperarea noastră bună la nivel internațional și pe drepturile omului. Suntem adevărați uh, prieteni, parteneri ai Mexicului. Delegația UE în Mexico City este foarte activă, de multe ori face declarații publice sau printr-o diplomație la nivel bilateral. Interesul nostru este acela de a construi împreună un viitor mai bun pentru această țară. S-a pus aici o întrebare legată de diversele niveluri federale sau subfederale din Mexic Cred că nu e cazul să mă pronunț eu, pentru că este o situație destul de delicată, dar pot să vă spun că o bună parte din aceste probleme au loc atât la nivel federal, cât și subfederal și mai departe la nivel uh, municipal sau local. Trebuie să ne menținem uh, o abordare uh, constructivă, pozitivă și atitudinea Parlamentului de până acum mi se pare una foarte bună. Mulțumesc! <clears throat> Thank you very much. Uh, bueno, voy a, voy a... Vă mulțumesc foarte mult și am să răspund um, la întrebările legate, legate de uciderea femeilor, același anumit feminicid. Hmm. Acum când uh, acum 8 ani când am venit aici la Parlament, am uh, uh, făcut o vizită la Ciudad Juarez cu delegația Parlamentului. Am stat timp de patru zile acolo, m-am întâlnit cu mame ale victimelor, m-am întâlnit cu reprezentanții instanțelor, am participat la uh, audieri orale, la diversele anchete care se făceau uh, la fața locului, pentru că problema principală este că de multe ori cauza nu este unică, sunt cauze multiple și o problemă uh, esențială este că familiile nu își găsesc uh, copiii, mamele nu știu ce s-a întâmplat cu fetele lor și uh, pe unde au ajuns. Se spune că nivelul uh, de violență la Ciudad Juarez uh, este în scădere. S-au făcut foarte multe campanii de sensibilizare pentru um, a oferi mai multe locuri de muncă tinerilor. Însă acolo se afla și industria textilă, așa numitele machila, care um, asamblau uh, confecțiile și foarte multă mână de lucru, fete tinere care veneau din zonele sărace și chiar și din alte țări, din Guatemala sau din centrul Americii. În acea zonă uh, e clar că dacă viața unui bărbat uh, nu însemna nimic, viața unei fete atunci era cu atât mai puțin importantă. Exista o problemă uh, cu drogurile, pe de altă parte un dispreț total față de uh, valoarea vieții, deci uh, cauze multiple, cum spuneam. Există și o legislație acum în Mexic. Dacă mi-aduc aminte bine, cred că legislația actuală sancționează mult mai puternic asasinarea unei femei decât a unui bărbat însă nu știu dacă asta a dat uh, și roadele scontate sau nu. Oricum, este o problemă gravă uh, aceea a violenței față de femei. Foarte multe asasinate uh, și aici în Europa, nu doar acolo, asta indiferent de campaniile pe care le organizăm tot timpul, Dacă la toate aceste probleme pe care le cunoaștem foarte bine din Europa, adăugăm și alte probleme specifice Mexicului, precum traficul cu droguri și așa mai departe, vă dați seama că uh, totul se complică și mai mult. Până la urmă, important este ca femeia să fie independentă și prin această autonomie, prin această independență să se simtă mai sigură. În ziua de astăzi însă uh, femeile Uh, trăiesc într-o uh, lipsă de siguranță aproape totală și tocmai de aceea am propus și un raport pe această temă. Referitor la problema migrației și presiunea migratorie. Această presiune se exercită în special pe acele rute care sunt utilizate și de narcotraficanți, pentru că de multe ori tinerii uh, Uh, fug din Honduras sau din Salvador, unde nivelul de violență este extrem de mare și traficanții de droguri profită de situație, profită de acești tineri, tocmai pentru a uh, spori acest uh, fenomen. Așa cum spunea și uh, doamna președintă, Problema care se pune este cea a nivelului federal, dar nu numai atât. Este și o problemă de legislație și la alte niveluri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Teresa. Încheiem punctul acesta. Îți mulțumim pentru prezența ta aici, la comisia noastră, în calitate de raportor. Și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, schimb de opinii cu doamna Pio Oberoi, din partea înaltului uh, comisariat pentru drepturile omului.